Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este considerată ca fiind adoptată. Comunicări din partea președintei nu am. Și începem imediat cu punctul 3 de pe ordinea de zi, politica de coeziune, obiectivul tematic, promovarea transporturilor durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. Și domnul Zlotovski este raportor. Am să vă dau cuvântul, domnule Zlotovski după care am să dau cuvântul raportorilor din umbră și, bineînțeles, și celorlalți membri care doresc să ia cuvântul și la sfârșitul dezbaterii am să rog pe reprezentanta sau reprezentantul comisiei să ia cuvântul. Domnule raportor, aveți cuvântul și bună ziua! Bonjour, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamna președinte, mă bucur să pot să fiu primul pe ordinea de zi. Este un punct deosebit de important pentru această perioadă de programare, mai ales promovarea mm, rețelelor de transport durabile, a transporturilor durabile și mai ales înlăturarea blocajelor. Noi a trebuit să scriem un aviz pentru Comisia Rege. Știți că formatul uh, proiectelor de aviz este unul standard, nu putem folosi mai mult de un anumit număr de caractere, de aceea nu intru în prea multe amănunte. Un lucru este sigur, fondurile de coeziune și fondurile europene de dezvoltare regională, precum și facilitatea pentru conectarea Europei, sunt principalele surse de investiții pentru infrastructurile de transport și acest lucru nu ar trebui să se modifice pe viitor. În jur de 70 de miliarde de euro au fost uh, programați spre a fi cheltuiți pentru această perioadă de programare, deci până în 2020 dintre care 35 de miliarde proveneau din politica de coeziune <laughs> și 3,5 miliarde din uh, FEDER. Ați putea să vă întrebați dacă această concentrare tematică a fost uh, un atu pentru politica de transporturi sau nu. Transporturile uh, participă la creșterea economică din uh, Europa și din regiuni îndeopște. Regiunile sunt cele care știu cel mai bine de ce au nevoie, inclusiv la capitolul infrastructură de transport. Știu care din aceste rețele ar putea să aibă un potențial mai mare de dezvoltare economică și de coeziune economică. Deci noi considerăm că această politică de concentrare tematică a avut un impact pozitiv. Așa cum spun și în proiectul meu de aviz, rețelele TNT uh, nu au progresat atât de mult pe cât ne-am fi așteptat. Datele furnizate de către Comisia Europeană ne sperie mai degrabă pentru că ne arată că nivelul de absorpție de investiții este foarte scăzut. din 9600 uh, de kilometri care erau programați, doar 1900 uh, uh, au fost adoptați, aprobați. Iar în ce privește investițiile în infrastructura feroviară, statisticile aici sunt și mai înspăimântătoare pentru că în jur de 7000 de kilometri au fost uh, programați, dar s-au luat hotărâri concrete doar pentru 982 de kilometri. Și uh, s-au uh, programat 682 de noi conectări feroviare și doar 16 dintre ele au putut să fie concret uh, adoptate. Și atunci întreb Comisia ce să facem ca să scăpăm de um, aceste blocaje. Din 2007 până în 2013 am investit 81 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o treime din toate fondurile structurale de investiții din Uniunea Europeană. Nu trebuie să pierdem uh, potențialul de creștere al PIB-ului pentru că ne putem aștepta ca volumul transporturilor să crească în următorii ani cu până la 50%. Totuși, multe state membre sunt în întârziere uh, în ce privește îndeplinirea obiectivelor comune din politica de transport, mai ales dacă comparăm țările din centrul și estul Europei cu cele din vestul Europei. Prioritățile de investiții din păcate, stabilite la nivel european, nu corespund nevoilor țărilor celor mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. De aceea vă lansez un apel și vă spun că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate ca să putem să um, punem capăt acestor discrepanțe la nivelul dezvoltării infrastructurii. Și mai trebuie să spunem că statele membre deseori nu reușesc să se descurce cu gestionarea banilor din uh, diferite surse. Deci ar trebui să uh, depunem efortul pentru a conștientiza statele membre în, le, în ceea ce privește o mai bună folosire a acestor investiții. De asemenea, multe state membre, cel puțin uh, cele de mici dimensiuni, întâmpină dificultăți în a atrage investitori privați care sunt indispensabili pentru desăvârșirea proiectelor. Uh, și de asemenea să nu uităm că um, unele instrumente financiare nu sunt cele mai potrivite instrumente pentru investiții în domeniul rețelelor maritime sau feroviare. Deci ar trebui să permitem folosirea subvențiilor în continuare, pentru că subvențiile uh, sunt în continuare un instrument indispensabil pentru a atrage și capitalul privat. În curând vom uh, începe munca uh, pentru următorul cadru financiar multianual de după 2020. Fără nicio îndoială, nivelul de investiții pentru politica de transporturi nu trebuie niciun caz să scadă. Avem nevoie de acești bani pentru a avea o zonă de transporturi comună în Uniunea Europeană. Multe state membre au provocări comune în ce privește infrastructura de transport, dar au și bugete limitate. Ar trebui să avem rețele de transport moderne. Însă cea mai mare parte din uh, investiții sunt finanțate de statele membre și nu de bugetul european. Să nu uităm acest lucru. Președinta, mulțumesc, domnule Slodovski. Lansez imediat dezbaterea și dau mai tâi cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi domnul Vin van de Camp. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este pentru mine o plăcere să îl înlocuiesc pe colegul Marinescu în această după-amiază, pentru că el era raportorul din umbră în numele PPE Eu am trei observații de făcut. În primul rând, În ce privește rețelele de transport TNT, știm că aceste coridoare nu au putut să fie finalizate și aici întâmpinăm cele mai multe probleme cu atât mai mult cu cât uh, multe state membre sunt în întârziere în ce privește cofinanțarea și planificarea lucrărilor pentru aceste coridoare. De ceva timp folosim acest principiu folosit sau pierdeți, use it or uh, lose it. Nu știu dacă domnul Slotovski are ceva de spus pe această temă. O a doua observație, apropo de facilitatea pentru conectarea Europei. Foarte bine să vorbim despre CEF. Acum discutăm la modul oficial și neoficial despre prelungirea um, acestei uh, facilități și chiar și mărirea bugetului consacrat acestei facilități, deoarece în multe țări este nevoie de infrastructuri suplimentare. Și Proiectele acestea au avut mult succes în ultimii ani, proiectele finanțate din CEF. Dar ce facem cu rețelele care trebuie să ne conecteze cu țările vecine? Când citim uh, raportul uh, um, de la Regi auzim că uh, se dorește prelungirea conexiunilor dintre Polonia Uh, spre uh, Ucraina sau din România uh, spre Moldova și așa mai departe. Și aș vrea să știu dacă și în proiectul nostru de aviz am putea să preluăm această idee, pentru că trenurile nu se opresc la frontiera externă a UE. Mulțumesc, domnule Vin Van de Camp. Puteți să beți un pic de apă. Domnule Hertug, nu? Doamna Grapini? Nu, nu e nimeni. Euh, Monsieur Telinska. Domnul Telinska. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, to, uh, this afternoon I will be speaking mainly on behalf of... Vreau să vorbesc în numele colegului uh, Van Milteburg pentru că îl înlocuiesc deoarece este bolnav și chiar dacă starea sa nu este foarte gravă, este neplăcut și poate ar fi trebuit să vorbesc în olandeză ca să-l înlocuiesc pe deplin. Dumnealui salută acest proiect de aviz și avem și noi câteva observații de formulat. Cel mai important ni se pare să spunem că trebuie să putem să folosim FEDER și politica regională, mă scuzați, finanțarea din politica de coeziune, pentru a finanța și uh, proiecte transfrontaliere de mici dimensiuni. O a doua observație despre cel de-al doilea alineat, unde se vorbește despre condiționalitatea ex ante. Am vrea să facem niște amendamente la acest alineat și încă observație la alineatul 4. Noi nu credem că uh, cota parte de finanțare din fonduri europene ar trebui să fie mărită. Noi credem mai degrabă în faptul că trebuie să atragem mai multe investiții private și mai mult capital privat. Atât am avut de spus în numele colegului meu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Telicca. Domnul Pimenta Lopez, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Nu avem uh, mare lucru de spus, dar vreau să spun că avem niște divergențe de opinii cu acest proiect de aviz și cu raportul de la Comisia Regii. Este indispensabil să corespundă așteptările uh, în domeniul politicii de coeziune uh, și uh, finanțările, dar acum finanțările depind de um, instrumentele financiare. Dacă am avea un echilibru, cum spuneam, între uh, buget și nevoie, ar fi foarte bine, dar din păcate acum se impun regulile piețelor de capital. Și din această cauză, politica de coeziune nu mai servește la nimic și inegalitățile, în loc să scadă, se măresc. Și acest lucru putem să-l vedem în foarte multe domenii, inclusiv în sectorul transporturilor. Vorbim despre privatizări, și acestea par a fi uh, instrumentul privilegiat. Ori noi nu suntem de acord. Politica de transport ar trebui să beneficieze de uh, finanțare publică. Avem nevoie de o strategie publică în um, acest sens. Ori, din păcate, nu se spune nimic în document despre politicile statelor membre, cum spuneam, finanțate cu bani publici în domeniul transporturilor. Atât în raport cât și în proiectul nostru de aviz nu se vorbește despre finanțare publică decât atunci când vorbim despre parteneriatele public-privat. Foarte bine. Însă aceste parteneriate public-privat până în prezent nu au fost atât de folositoare statelor membre. Din potrivă, costurile au fost uh, exagerate pentru statele membre și de asemenea foarte mari pentru populația din aceste țări. În cele din urmă, noi ne dorim să se reducă blocajele, să, să, să se rezolve problemele în domeniul transportului rutier, feroviar și așa mai departe. Și pot să vă dau foarte multe exemple din Portugalia sau din altă parte, unde investițiile publice se transformă în concesii uh, supuse parteneriatelor public-privat și până la urmă comunitățile care au nevoie de investițiile respective rămân fără uh, respectiva stație de tren sau respectiva um, um, um, autogară. E păcat să privilegiem doar investițiile private. Fondurile despre care vorbim aici sunt fonduri care ar trebui folosite pentru a permite populațiilor să folosească într-o mai mare măsură infrastructurile de transport, să beneficieze de ele și n-ar trebui să se transforme într-o miză a politicilor macroeconomice. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Kramer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu raportorului pentru prezentarea făcută și pentru raportul efectuat. Bineînțeles, e un subiect foarte important, dezvoltarea regională în Europa. În această comisie, împreună cu Comisia Regii, am avut o cooperare bună și am, uh, ne-am asigurat că trebuie ca Comisia Europeană să se ocupe de transporter Sections. E adevărat că de 30 de ani investim miliarde de euro în Uniunea Europeană în domeniul căilor ferate, însă în, contar, în continuare lipsurile sunt exact unde se află granițele. Și statele membre trebuie să fie și ele luate în considerare, bineînțeles, pentru că eu cred că aici e cheia. Statele membre nu țin cont de plus valoarea europeană, ci se gândesc doar la inter interesele lor naționale și nu se uită până la graniță sau peste graniță. Acestea sunt experiențele pe care le-am avut. Și de aceea e bine că s-a hotărât acum Europa să aloce această sumă de peste 100 de milioane de euro pentru secțiune transfrontaliere. Cum procedează statele membre cu banii. Probabil ați auzit de la München până la Berlin s-a scurtat cu două ore drumul. A costat 10 miliarde de euro, a durat 20 de ani. Comisia Europeană a dat 500 de milioane de euro în acest sens. Însă există un vid de 50 de kilometri în apropierea graniței poloneze pentru coridorul Berlin Breslau, care ar costa 100 de milioane, s-ar economisi două ore și aici nici Comisia, nici statele membre nu sunt dispuse să închidă acest uh, vid rămas gol. Deși e un lucru foarte important și vorbim de bani foarte puțin față de celelalte miliarde. Da, cealaltă a fost 110 miliarde, foarte bine. Și statele membre trebuie să se implice în proiecte, pentru că Germania este cea care s-a implicat acolo. Dar S-a explicat foarte clar cum va arăta finanțarea la nivel, um, uh, la nivel național, după aceea s-au cerut bani europeni și s-au luat banii și s-a făcut acest proiect. Eu mi-aș fi dorit ca Comisia să spună, da, veți primi acest proiect doar dacă reușiți să închideți și acel vid rămas în apropierea graniței cu Polonia. Cred că ar trebui să fim mai atenți la plusvaloarea europeană. Apoi, bineînțeles, interconexiunile, interoperabilitatea sunt importante. Aici Comisia trebuie să fie mult mai atentă, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu uh, kilometri și kilometri de cale ferată, dar fără niciun fel de locomotive care să circule pe aceștia. Pe acestea. Și un ultim punct pe care aș dori să-l ating față de statele naționale, mai avem și competențele europene pentru rutele lungi. Știți că eu sunt pentru circulația cu bicicletele și acolo există bani europeni și trebuie să se țină cont și de un mic proces, procent din bani care să fie dat și în acest sens pentru turismul cu bicicleta, pentru că e unul foarte important pentru economia locală, pentru regiunile care se află în apropierea frontierelor. În landul Brandenburg, în Germania, 23% dintre toți turiștii sunt turiști care fac turism cu bicicleta și aceștia cheltuie tot la fel de mulți bani ca turiștii care vin cu mașina, poate chiar mai mulți. Deci există și aceste efecte, econ- efecte economice de care trebuie să ținem cont. Avem nevoie de o altă politică. Dacă vom continua să acționăm ca până acum, ne interesează proiectele mari care sunt gata în 40-50 de ani, pe celelalte mici le lăsăm la o parte. Ei bine, așa nu o să ajungem nicăieri. Plus, valoarea europeană trebuie să fie prioritatea, în primul rând, pentru Comisia Europeană și îmi doresc ca Comisia Europeană să se implice și mai mult. Salutăm cele 110 milioane care vor fi crescute la 170 de milioane. E foarte bine în această direcție trebuie să meargă. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer. Domnule Riche, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi succint. Aș vrea doar să vă spun că nu contează volumul. De altfel, sunt de acord cu uh, raportorul, în sensul că trebuie să um, păstrăm uh, mai bine toate sumele. Însă, important este pilotajul financiar al fondurilor europene. Și a dat un exemplu foarte clar. În așa numitele politici de competitivitate, politica de coeziune, fondurile de competitivitate, eh, transportul este interzis. Nu se pot vot, aloca fonduri transporturilor și noi suntem cei care am votat asta. În al doilea rând, când vorbim despre politica de coeziune, pilotajul este total desconcentrat, adică nu putem cere statelor membre să facă uh, produse cu înaltă valoare europeană adăugată fără să uh, se implice la nivel național. Și atunci aceste proiecte sunt puține, nu au valoare adăugată europeană uh, și, în sfârșit, da, luați facilitatea pentru interconectarea Europei, dar dacă aveți un pilotaj central pe cerere de ofertă, aveți o problemă calitativă și cantitativă care nu are nimic de a face cu ceea ce așteptăm de la politica de coeziune. În practică, evident, depinde de ceea ce oferim și oferim cantitate, dar depinde și de modul în care se gestionează, iar problema, problema politicii de coeziune rezidă în gestionarea deconcentrată descentralizată a acesteia, pentru că acolo nu poți să găsești valoare europeană adăugată. Sunt 11 miliarde care au mers de la politica de coeziune în facilitatea pentru interconectarea Europei. Uitați-vă care au fost rezultatele. Ele au făcut mai bine, mai mult decât a făcut toată politica de coeziune europeană în domeniul transporturilor în ultimii nu știu câți ani. Deci da, bani, dar cu atât mai important uh, gestionare pentru că dacă ne uităm uh, la rezultate, vedem că o gestionare bună dă rezultate bune, o gestionare nefericită dă rezultate deplorabile, insuficiente. Mulțumesc, domnule Riche. Acum adresez Comisiei Europene, domnul Vincent Linel, de la Digi Regio. Mulțumesc frumos că ne-ați dat cuvântul. Sunt două puncte unde vreau să intervenim foarte scurt. Mai întâi, aliniatul D, unde se oferă un scurt rezumat al sumelor disponibile pentru transporturi din uh, bugetul european, uh, canalizate prin ERDF și Fondul de Coeziune. La acest aliniat D recomandăm o referință și la Facilitatea pentru Interconectarea Europei și cele 24 de miliarde disponibile acolo, canalizate prin Fondul de Coeziune plus transferul de 3, de, de, de 3 miliarde. Și apoi, al doua observație legată de aliniatul 1, unde se face referire la o serie limitată de proiecte. Aici avem date foarte recente de la raportul din ianuarie pentru punerea în aplicare a Fondului de Coeziune și a FEDER date care vorbesc despre sfârșitul anului 2017 și spun că rata de selecție pentru uh, proiecte în transport sunt peste 61,5% pentru TNT, 64% rata de selectare a proiectelor și dacă ne uităm la sectorul feroviar, vis-a-vis -vis de TNT Core, acolo suntem la 66% deci cifrele sunt foarte promițătoare după patru ani de la începutul uh, perioadei de programare. O mare parte din bugetul disponibil a fost alocat pentru proiecte, iar datele din uh, proiectul de aviz al uh, Comisiei Rege, Regii privind kilometrii de proiect uh, selectate sunt date din mai 2017 pentru anul 2016 și de atunci s-au întâmplat multe lucruri. Există două mecanisme. Pe de o parte, la sfârșitul anului 2016 s-au încheiat uh, alocațiile prin mecanismul privind uh, interconectarea Europei și s-a închis și perioada 2007-2013. Dacă vă uitați la datele cele mai recente, selecția de proiecte arată foarte bine. Mulțumesc frumos, spune președinta. O să-i dau din nou cuvântul domnului Zlotovski. Domnule raportor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, sunt de acord cu observațiile dumneavoastră și cu sensul dezbaterii. Sper că acestea să fie însoțită de amendamente bune și să pot să le includ în aviz. Vreau să fac o uh, observație vis-a-vis -vis de ce spunea domnul Van de Camp. Vis-a-vis -vis de acest principiu, folosește sau uh, pierde, eu sunt destul de sceptic. Știu că dacă ceva nu este dezvoltat, atunci nici nu se plătește, dar nici nu există. Deci drumul nu există și atunci există o pierdere. Uh, Sigur, unele state membre nu fac față posibilităților și oportunităților pe care le au în față, dacă vreți. Și atunci o spun întotdeauna că trebuie să îmbunătățim și fluxul de informații legat de fonduri și de obținerea acestora. Și cred că o să mă opresc aici. Sper să primesc amendamente bune pe care să le pot include în aviz pe toate, pentru că nu există conflict și nici diferențe politice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 februarie, ora 18. Și continuăm cu punctul următor, privind descărcările de gestiune pentru 2016, bugetul, bugetul uh, general al UE și Comisia și agențiile. Avem mai mulți raportori, prin urmare dau cuvântul doamnei de Monte, apoi domnului Ferber, domnului Dalunde, doamnei Meissner și din nou doamnei de Monte, pentru că ea răspunde de agenția Cesar. Și încep cu doamna de Monte. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să adresez mulțumiri raportorilor din umbră și colegilor care au trimis amendamente. Am primit 20 de amendamente, am reușit să ajungem la o versiune de compromis și în proiectul de aviz s-a vorbit despre faptul că Rețeaua TNT nu a făcut progresele la care ne așteptam, de aceea ne dorim ca la nivelul coordonatorilor să se facă o evaluare în profunzime a proiectelor deja puse în aplicare, a proiectelor care încă nu au fost finalizate și a dezechilibrelor care există între statele UE. Și de asemenea lansăm o invitație pentru a se face o propunere în atenția Comisiei Europene din partea Parlamentului European ca să spunem că avem nevoie de un mecanism pentru a mări valoarea adăugată a fondurilor europene pentru a încheia toate proiectele de construire a rețelelor TNT. Avem nevoie de o analiză în profunzime a eficacității fondurilor ca să vedem concret care au fost rezultatele cu atât mai mult cu cât urmează să punem la punctul nou cadru financiar multianual. În această privință am ținut cont de sugestiile colegilor pe care le-au făcut prin intermediul amendamentelor și spunem că trebuie să existe și un sprijin tehnic și financiar adecvat uh, pentru obiectivele pe care ne le-am fixat. Mulțumesc încă o dată colegilor pentru contribuții. Mulțumesc, doamnă de Monte. Dau cuvântul domnului Vin Van de Camp în numele domnului Ferber, care nu poate fi prezent. Mulțumesc, doamnă președintă. Marcus Ferber s-a uitat atât la descărcări, cât și, împreună cu raportorii din umbră, uh, la documentele legate de acestea, a redactat un, raportor și, un uh, raport și o serie de amendamente și nu cred că există aspecte controversate. Mâine putem trece la vot așadar. Mulțumesc, domnule Vin Van de Cam, Domnule Dalunde, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Încep cu EASA, de care răspund direct și am primit uh, amendamente mult apreciate de la colegi privind uh, frauda, condul de conduită, uh, cercetare și inovare și Brexit și le salutăm pe toate cu o singură excepție. Credem că există încă motive Um, pentru a vedea cum se poate folosi surplusul acumulat, astfel încât resursele noastre prețioase să fie uh, folosite cu uh, înțelepciune. Deci nu susțin amendamentul numărul 4. Uh, Vorbesc și în numele colegului Bezaico. Acolo s-au luat în vedere punctele noastre de vedere. Prin urmare, vom putea vota pentru. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Lalunde. Doamna Anghezine Meissner, aveți cuvântul. Da, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă ocup de EMSA, Agenția pentru Siguranță Maritimă. Și a făcut sarcinile foarte bine această agenție, a avut și reduceri de personal, deși avem nevoie de mai mult personal, însă tot ce se întâmplă acolo e foarte bine. Așa că avem puține amendamente patru în total și am ajuns la un compromis împreună și cred că va fi totul se va descurca, totul se va desfășura foarte ușor pentru că am avut aceeași părere cu toții, toți raportorii din umbră și vorbeam de sinergiile cu celelalte agenții. Acestea sunt importante, mai ales dacă ținem cont și de criza refugiaților datorită că are acum EMSA mai multe sarcini de preluat. În rest, totul foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc, dau din nou cuvântul doamnei de Monte. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte, și această propunere de aviz. Încă o dată vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuții. Am primit 12 amendamente care nu pun cine știe ce probleme. Am găsit o înțelegere în ce privește anumite idei, mai ales pentru a cere evaluarea costurilor și o evaluare a contractelor plurianuale și a nivelului lor de eficacitate înainte de a lansa noile cereri de uh, oferte. Dar acest lucru este de la sine înțeles, ar trebui să fie regula tuturor uh, licitațiilor, deci nimic deosebit uh, cu acest proiect de aviz. Merci beaucoup, Madame Demonte. Donc... Mulțumesc, doamna Demonte. Prin urmare, deschid dezbaterea cu privire la toate agențiile și dau cuvântul și uh, Comisiei Europene. Domnule Zlotopski, ați solicitat cuvântul, așa că vă rog. Da, suntem de acord că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește sprijinirea uh, construcției rețelei TNT din fonduri structurale și fondul de coeziune. Suntem de acord că e necesară o evaluare mai atentă cu privire la influența fondului asupra altor instrumente și trebuie de asemenea analizat uh, echilibrul investițiilor în transport uh, din perspectivă geografică. Însă nu susținem crearea unei linii bugetare speciale pentru turism în următorul cadru uh, multianual susținem uh, îmbinarea diverselor uh, surse de finanțare, dar vrem să subliniem faptul că e nevoie de expertiză pentru a beneficia la maxim. În sfârșit, uh, susținem concluziile avizului și descărcarea, acordarea descărcării de gestiune. În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, de asemenea susținem concluziile avizului și la fel și pentru Agenția pentru Căile Ferate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Zlatovski. Domnule Telicica, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. O să fac mai întâi observație privind bugetul general și anume, după cum am spus și ultima dată, este o propunere foarte bună și Apreciez foarte mult și faptul că amendamentele noastre și-au găsit uh, ecoul așa cum trebuie. Sunt de acord că e necesară o evaluare sau că uh, accentul de care vorbea doamna de Monte uh, este exact ceea ce ne doream și noi, deci suntem pe aceeași lungime de undă. Acum o să schimb puțin pălăria și o să vorbesc uh, în numele colegului von Miltenburg vis-a-vis -vis de EASA și SESAR. Deci, în numele raportorului nostru ALDE, vreau să spun că salutăm descărcarea de gestiune pentru SESAR în ceea ce privește Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, EASA, am spus uh, doar că nu susținem uh, amendamentul 6. Suntem de acord cu uh, legislația privind dronele, dar să nu uităm revizuirea regulamentului de bază privind EASA, noi considerăm că amendamentul 7 combină cele două idei. Uh, de asemenea, facem apel la celelalte grupuri să susțină uh, ștergerea ultimului parte, ultimei parte din amendamentul 7. În amendamentul 4 nu suntem de acord cu raportorul în ceea ce privește reducerea subvențiilor, pentru că două treimi sunt deja plătite de industrie. Asta merge foarte bine pentru sarcini din care uh, Uniunea beneficiază direct, cum ar fi certificarea produselor, însă sarcinile, cum ar fi uh, supravegherea de reglementare, nu trebuie să fie suportate de industrie, ci de Uniune, pentru că este în interesul său. De aceea sper uh, ca celelalte grupuri să se mai gândească. Contribuția bugetului Uniunii Europene rămâne necesară și, prin urmare, am depus amendamentul 4 în acest sens. Așteptăm cu nerăbdare votul și raportul final. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Tălecica. Doamna Foster, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc doamnei de Monte pentru eforturile sale. Am câteva observații legate de EASA și uh, SESAR. încercăm să transmitem un mesaj mai puternic către statele membre, în mod evident, pentru că vedem unde sunt blocajele. De exemplu, nu putem implementa uh, etapa a doua din cauza problemelor politice absolut ridicole și, evident, nu am văzut progres în ceea ce privește fragmentarea spațiului, tot din lipsa voinței politice. Și responsabilitatea trebuie clar asumată, pentru că structura există. Sunt câteva observații așadar. Sigur, vom, voi susține descărcarea de gestiune. E minunat și că am recunoscut uh, problema dronelor și îmi place cum uh, a pus raportorul problema. Sigur, uh, acest sector de activitate are nevoie de extinderea domeniului de aplicare în următoarea perioadă. Uh, Vis-a-vis de EASA, sunt de acord cu ce spunea uh, Pavel Telicica legat de amendamentul 4. Contribuția Uniunii Europene la EASA este foarte, foarte mică, relativ mică. Și totuși, agenția a fost uh, creată în cadrul Comisiei și al Uniunii Europene, așa că nu înțeleg. Fie își păstrează statutul, uh, în ciuda faptului că trei sferturi din buget e plătit de industrie și de uh, societăți, fie nu. Dacă vrem ca Uniunea Europeană să se implice la nivelul acesta, trebuie să ne asigurăm că se păstrează și finanțarea. Și salut și uh, referirea la creșterea domeniului de aplicare a uh, reglementării privind dronele și e bine că avem și bugetul pentru asta. Și mai am o întrebare pentru domnul de Lunde, nu știu dacă îmi poate răspunde. La alineatul 3 privind discrepanțele, aș vrea să știu uh, de ce clarificări are nevoie acolo, nu am înțeles exact, însă oricum ar fi, susținem descărcările de gestiune și voiam doar să clarific aceste lucruri. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumim și doamnei de Monte. Mulțumesc, doamnă Foster. Mulțumesc. Voiam să vorbesc despre întreprinderea comună, care este unul dintre proiectele cele mai tinere, însă și-a dovedit deja valoarea semnificativă și perspectiva pentru viitor. Acest proiect a permis îmbunătățirea proiectelor de transport feroviar și aș dori să apreciez eforturile făcute de domnul Ferber, colegul nostru, fiindcă ele reprezintă o bază bună pentru comisia noastră, TRAN, și numeroasele amendamente chiar uh, au îmbunătățit uh, perspectivele acestei întreprinderi comune, Shift to Rail. Mă bucur și că domnul Ferber mi-a acceptat amendamentele și sunt sigur că acest raport ne va ajuta să lucrăm mai bine în viitor și ne va permite să îmbunătățim uh, perspectivele sectorului feroviar în cadrul transportului european. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și acum are, au cuvântul din nou raportorii. Domnule de Lunde, vă rog. Da, în ceea ce privește amendamentul 3 al grupului ALDE, acolo se spune despre o discrepanță în reglementarea modului în care este tratat personalul cheie în sensul că există dificultăți în numirea acestui uh, personal datorită diferențelor de reglementări între agenții și asta se dorește a fi rectificat. Trebuie să întreb, cereți uh, detalii celor de la ALDE care au uh, elaborat acest amendament. Mulțumesc, domnule de Lunde. Doamna de Monte. Iau cuvântul doar pentru a vorbi despre EASA, ca să spun că suntem de acord cu amendamentele. Avizul este de foarte bună calitate și suntem de acord cu toate amendamentele care au fost propuse. Merci beaucoup, Madame. Mulțumesc, doamna Meissner. Speciales pe EMSA dabei. Nu era nimic special pentru EMSA, cum vă spuneam, totul merge foarte bine. Bon ben voilà, tout a été dit, donc euh, le vote se déroule. Așadar, votul are loc mâine la ora 9, spune doamna președintă, pentru toate agențiile. Și continuăm cu strategia europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative și raportorul domnul uh, Ulevi. Aveți cuvântul, după care veți fi urmate raportorii din umbră și de Comisia Europeană. Vă rog, domnule Doamnă Elnök asszony, tisztelt bizottság! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri ai acestei comisii. Prima mea declarație e una de a vă felicita și aș dori să vă spun un mulțumesc din străfundul inimii mele. Le mulțumesc tuturor colegilor care au colaborat cu mine pe acest subiect, le mulțumesc și membrilor secretariatului. Secretariatelor comisiilor, Comisiei TRAN și felicitări și raportorilor din umbră care au depus multe eforturi. Stimați colegi, trebuie să vă spun că am participat la redactarea multor rapoarte și e destul de rar să se facă atât de multă muncă din partea raportorilor din umbră și a colegilor și vă pot spune acum pe scurt care au fost rezultatele noastre înainte de vot. Am început acum un an, doar ca să vă reamintiți, am început acum un an munca pe acest raport. Colegii împreună cu mine am început munca, am avut o dezbatere în septembrie, am reprezentat raportul noiembrie, există peste 170 de amendamente și acestea au trebuit discutate recent. Colegii s-au întâlnit cu peste 70 de organizații din partea industriei și așa mai departe. Avem 24 de amendamente de compromis. Ca rezultat, eu sunt de acord cu majoritatea acestor amendamente de compromis. Mergem pe linia grupului nostru politic. Am avut doar discuții legate de unele dintre ele. Majoritatea diferențelor aveau de, aveau de a face cu calendarul, cu termenele limite pentru punere în aplicare. Mi-aș fi dorit să dăm dovadă de mai mult um, progresism pe anumite chestiuni, dar important e că se pot depune plângeri directe la instituțiile organizațiilor Uniunii Europene. Vorbim de subiecte foarte importante care au efect asupra vieții a unor întregi generații, de la nou-născuți până la uh, majori, așa că contează foarte mult ce reușim să facem. Cu cei de la Libe, cei de la Envi, aceștia ne-au dat niște avize importante și multe elemente din avizele lor au fost înglobate în raportul nostru și am ținut cont de ele și sper că atunci când vom adopta raportul, Parlamentul va avea o poziție unitară. V-aș da câteva detalii unde s-a schimbat textul original, unde am lucrat cu raportori din umbră și colegii. Cunosc foarte bine toți aceste informații, dar și restul comisiei ar trebui să fie informată. La 15, de exemplu, cu privire la neutralitatea tehnologiei. Acesta a fost un punct foarte dezbătut. Trebuie să dăm dovadă de deschidere față de tehnologii, tehnologii pe care nici măcar nu le cunoaștem încă astăzi. Dacă cineva ar fi început să se gândească la tehnologii, cum ar fi telefoanele inteligente, aplicațiile și așa mai departe, mai de mult, atunci oamenii ar fi spus așa ceva nu se poate. Dar vedeți că astăzi nu putem trăi sau munci fără telefoane inteligente. Așa că trebuie să fim deschiși la noile tehnologii care urmează să apară. Instituțiile europene, bineînțeles, vor avea nevoie de Um, sisteme cooperative pe piață, tehnologii cooperative și interoperabilitate, cum sunt aceste tehnologii CITS, platformele. 16 state membre deja participă și au spus că vor să implice pe CITS, sistemele de transport inteligente cooperative și pe G5, sisteme bazate pe G5, uh, vor fi puse în aplicare în curând. E un lucru important pentru statele membre și în continuare trebuie să fim deschiși la noile tehnologii. Și trebuie de asemenea să um, fim pentru compatibilitate și interoperabilitate. Amendamentele de compromis vorbesc de comunicările bazate pe celulare și sateliți, pe aceste tehnologii. Cam acesta ar fi rezultatul pe scurt al lungului proces prin care am trecut împreună cu raportorii din umbră. Apoi, la 22, adică aliniatul 20 pentru compromisul 22 și aici o dezbatere îndelungată. Știam că e o chestiune importantă și atunci și poate că am deschis o cutie a Pandorei. S-ar putea să ne confruntăm cu multe probleme în acest context, însă cred că deja putem să cădem de acord asupra faptului că datele și accesul la date sunt foarte importante. Și pe viitor va fi o chestiune deosebit de importantă, nu doar în acest domeniu, ci și în altele. Am avut uh, discuții aprinse și față în față și prin intermediul e-mailului. Până la urmă am ajuns la un compromis. Îi cerem Comisiei Europene să redacteze dispoziții până la sfârșitul anului și între timp rămâne totul deschis cine cum poate accesa datele de la bordul autovehicolelor. Domnul Miltenberg a avut o întrebare bună la care aș dori să-i răspund chiar dacă nu-l văd în sală. Este unul din membrii cei mai activi pe raportul CETS și de aceea îi mulțumesc pentru munca depusă și pentru avizul de la IMCO. Amendamentul 172 de pe lista de vot e unul pe care îl sprijin. Și domnul Miltenberg vă transmite și dumneavoastră acest mesaj a fost pur și simplu o greșeală, era un minus pe lista de vot, însă a fost o greșeală. În mod evident, eu sunt pentru amendamentul 172, așa că haideți să nu discutăm 20 de minute acest subiect, pentru că eu sprijin amendamentul. Compromisul 14, am avut o discuție în acest sens și colegul meu a propus să îi arătăm cu degetul pe producătorii de mașini, să-i identificăm și să ne asigurăm că nu folosesc mai departe datele pe care le colectează, fără să existe un consimțământul explicit al acelora călor date sunt colectate. Am fost de acord și am sugerat un compromis și anume șoferii autovehiculelor pot să își dea consimțământul informat cu privire la utilizarea datelor lor. Apoi, subiectul domnului Koch, amendamentul colegului meu, vicepreședinte, vreau să discut și despre acesta, e un amendament care a survenit în ultimul moment. Există îl regăsiți în amendamentul 66. Îl voi sprijini și cred că ar trebui să se reflecte această poziție. Expresia if appropriate, uh, când e cazul, nu e inclusă în amendament. Dar ne aliniem la raportul Koch, la versiunea care a fost deja aprobată cu o majoritate importantă. Ne-am aliniat la raportul Koch și vă cer sprijinul pe toate acestea. Stimați colegi, ne așteaptă un proces incitant și E foarte important că am reușit să discutăm despre această chestiune legată de viitorul sistemelor de transport inteligente cooperative și sper că veți vota acest raport mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule raportor, și acum îi dau cuvântul doamnei, Vir- doamnei Aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc domnului raportor, raportorilor din umbră. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Cred că um, proiectul de raport um, prezentat de raportor a fost deja o bază foarte bună pentru munca noastră și acum cu toate amendamentele, negocierile, cred că raportul e și mai bun decât proiectul de raport. Am avut o colaborare foarte bună, iar rezultatul este unul foarte echilibrat. Aș dori să subliniez aceleași puncte pe care le-a sublinia și raportorul. We they... Pentru că sunt punctele pe care am discutat cel mai mult, cele mai importante. În primul rând, tehnologia. Știm că există deja tehnologii diferite disponibile și bineînțeles că tehnologia evoluează continuu. De aceea e foarte important să reușim să cădem de acord asupra unei abordări neutre din punct de vedere tehnologic. Să fie cuprinse toate tehnologiile astfel încât să ne asigurăm asigurăm că există sprijin pentru folosirea acestor servicii de bază CITS. E important ca toate tehnologiile să poată să existe, să intre în concurență pe piață și e importantă uh, inovarea. Cred că acest fapt apare foarte bine în compromis. Aș vrea să subliniez și importanța compromisului 22 cu privire la accesul la datele de la bordul vehiculelor. E foarte important să ne asigurăm că întregul lanț de valoare auto, toți utilizatorii pot să beneficieze de pe măsura noilor, de, de pe urma mai noilor dispoziții. De aceea ne dorim să ne asigurăm că va exista un mediu cu competitivitate egală și noi inovații. E important să ne asigurăm că există securitatea datelor cu privire la stocarea lor și accesarea lor. E important ca Comisia Europeană să publice o propunere legislativă cu privire la accesul datelor, la datele de la bordul vehiculelor nu mai târziu decât sfârșitul acestui an. Și e foarte important, e o parte importantă a raportului nostru și cu toți am căzut de acord pe această parte. Putem să sprijinim toate amendamentele de compromis și vreau din nou să-i mulțumesc raportorului și să le mulțumesc raportorilor din umbră. Cred că Discuțiile au fost foarte bune și toată lumea a fost foarte deschisă la compromis. A fost o adevărată plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Vircună. Are cuvântul domnul Zlotovski. Vă mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru organizarea foarte bună a negocierilor și vă mulțumesc pentru amendamentele de compromis. Noi sprijinim toate eforturile care își doresc să creeze sisteme de transport moderne și inteligente în Uniunea Europeană. Considerăm că aceasta este singura cale prin care putem reduce numărul de accidente din uh, transport și astfel transportul poate să ne ajute să fie transportul mai ecologic, însă avem nevoie de o strategie clară, de un cadru juridic foarte clar, astfel încât să ajutăm um, institutele de cercetare din statele membre. Ra- uh, cursa tehnologică um, și-a luat deja startul, așa că și Uniunea Europeană trebuie să își atingă potențialul maxim. Mă bucur foarte mult că avem termene limită concrete, date concrete. Cu toții trebuie să mobilizăm Comisia Europeană. Toate aceste termene limite sunt importante și în perspectivă bugetară viitoară și includ aici și planurile ambițioase de sub agenda digitală. Fără sprijin pentru cercetare și dezvoltare, pentru dezvoltarea inovării, nici măcar nu ne putem gândi la progres. Mai există încă un element important legat de protecția datelor, datele personale, protecția sferei private. Datele vor fi colectate și există și amenințarea atacurilor cibernetice. E provocarea căreia trebuie să-i facem față. Datele care vor fi colectate nu pot să fie compromise. Și niciun regulament nu trebuie să reprezinte o barieră pentru cercetare și să nu fie un blocaj în ceea ce privește utilizarea celor mai bune tehnologii care permit cea mai bună comunicare între vehicule, vehicule și infrastructură. Eu mă bucur că apare și acest fapt în amendamente această chestiune legată de neutralitatea tehnologiei. ECR-ul sprijină textul. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim, domnule. Domnule Telici, că aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Colegii au spus deja foarte multe legate de acest raport și de cooperarea foarte bună avută cu raportorul. Nu pot decât să fiu uh, de acord cu ei, vorbind în numele colegului meu, domnul Van Miltenburg, care vă mulțumește de asemenea. Înțeleg că și interacțiunea cu asistenția a fost foarte bună. Uh, colegul nostru va sprijini toate amendamentele de compromis care au fost convenite și Așa cum s-a spus deja și el solicită comisiei, cu siguranță vorbește din partea întregului grup ALDE, să publice o propunere legislativă cu privire la accesul datelor de la bordul vehiculelor până la sfârșitul anului. Va fi foarte atent, mai ales la respectarea completă a regulamentului de bază privind protecția datelor și consideră că ar trebui să avem cele mai bune standarde pentru consumatori. E un raport foarte bun și, cum vă spuneam, grupul nostru politic îl sprijină. Vă mulțumim, domnule Telicca, domnule Dalunde, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, raportul este unul foarte bun. Am avut un proces foarte bun de colaborare, pentru care îi mulțumesc raportorului. Sprijinim toate amendamentele de compromis, întregul raport și amendamentele noastre legate de intermodalitate, durabilitate, accesibilitate, protecția datelor, transparență în finanțare, toate lucrurile importante importante pentru noi au fost integrate, așa că sprijinim tot. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Koch, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și din partea mea mulțumim raportorului pentru acest raport foarte bun și văd că a existat uh, s-a ținut cont de inițiativa mea cu privire la salvarea de vieți omenești și nu ar trebui să facem pași înapoi. La compromisul 11 aș avea totuși o observare. În ultima parte, unde se vorbește de serviciile de asistență care ar trebui să fie dezvoltate și instalate în mod obligatoriu. Și ne dorim să existe asemenea uh, orice tipuri de sisteme de asistență sau doar cele pentru siguranță. Eu cred că asta ar fi important, să se spună certain, anumite sisteme de asistență ar trebui să fie dezvoltate în continuare și instalate în mod obligatoriu. Certain în engleză, anumite sisteme. Și în rest totul e compatibil cu raportul meu care a fost aprobat cu o majoritate impresionantă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Koch. Voi da cuvântul acum Comisiei Europene. A, nu avem pe nimeni în sală? Go. Je vais quand même donner euh, la parole à Monsieur atunci îi voi da cuvântul domnului raportor să răspundă la întrebările adresate de colegi. C'est Monsieur Wim van de Kamp qui, qui est parti chercher la Commission européenne. Bravo, Wim. Bravo. Allez, la parole est à vous. Comisia Europeană s-a alăturat. Aveți cuvântul pe raportul privind sistemele de transport inteligente cooperative. Domnule Van den Linden sau doamnă, se dumneavoastră? Avem o echipă din partea Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere. Nu am reușit să devin mai rapidă după vacanță, îmi cer scuze. Am analizat cu atenție acest proiect de aviz și am uh, văzut ce eforturi importante au depus uh, membrii acestei comisii pe o serie de amendamente. Noi considerăm că această muncă ne consolidează și ne ambiționează să facem și mai mult și mai repede și în același timp să dezvoltăm acest potențial uriaș pe care îl reprezintă CITS-ul pentru populație, pentru cetățeni, să încercăm să îmbunătățim siguranța rutieră și eficiența transportului. Am vrut să accentuez faptul că cu această strategie CITS am încercat să apărăm o serie de principii. În primul rând, nu considerăm că această tehnologie este ceva singular, ce vedem toată conectată în mobilitate automatizată. Foarte multe s-au întâmplat de la public aplicarea strategiei, al doilea raport CITS Platforme care a apărut și apoi și ce au făcut colegii noștri din sistemul auto și raportul care a fost adoptat uh, recent. Un alt punct care e important și care apare în acest proiect de aviz pe care îl discutăm și în amendamente e lista serviciilor care ar trebui să existe începând din 2019. În acest sens aș avea de observații de făcut. Sea Roads și am văzut multe amendamente că acestea trebuie să fie din, neutră din punct de vedere tehnologic. Sea Road încearcă să vadă cum se poate pune în aplicare interoper, prin interoperabilitate acest tip de servicii în Uniunea Europeană și, bineînțeles, neutralitatea e asigurată. Un alt lucru pe care l-aș menționa ar fi că strategia ca atare deja vină cu rezultate. Vedem deja de pe partea industriei foarte multă activitate. Aceștia încep să se pregătească pentru termenul limită 2019. Ne așteptăm la o serie mare de vehicule care să fie puse în funcțiune începând cu această dată. Un alt element important e și cred că e un subiect important în această comisie, e ce am făcut în domeniul cibersecurității. Există linii directoare noi care au fost dezvoltate astfel încât să fie crez- crescut gradul de încredere, acele mesaje de încredere care să nu poate să fie uh, afectate și încercăm să ne asigurăm că un nivel în crescut de securitate nu afectează interoperabilitatea sistemelor inteligente cooperative în UE. Noi, cei din Comisia Europeană, am încercat, am început deja să dezvoltăm toate acestea, tot ce apare în strategia noastră. Avem și actul delegat CITS, am avut o serie de reuniuni cu statele membre, un workshop organizat vinerea trecută cu reprezentanții industriei. Subiectul e unul foarte fierbinte, trebuie să vă spun, și a generat mult interes și și îngrijorări, dar mai mult interes ce apreciem noi foarte mult, apreciem sprijinul Parlamentului European pentru interoperabilitate și pentru dezvoltarea acestor concepte. Sunt elemente cheie pe care le avem astfel încât să existe investiții în domeniu cât de repede posibil și în același timp să fie păstrat ceea ce există deja. Toate acestea fiind spuse, da, cred că am vorbit deja de principiul compatibilității și cred că ați văzut toate acestea și în documentul de strategie. Nu ne axăm doar pe termen foarte scurt, o, termegie, o strategie pe termen scurt, ci încercăm să uh, ne orientăm spre viitor, să ne asigurăm că serviciile pe care le dorim în funcțiune și de care să beneficieze cât de repede cetățenii în domeniul uh, comunicațiilor să existe, bineînțeles, că analizăm posibilitățile legate de 5G pe viitor și și comunicațiile prin satelit. Ce pot să vă spun în această etapă e că sprijinim munca care a fost făcută în Parlament și ne bucurăm că există atât de mult interes pentru subiect. Un subiect care e văzut ca fiind foarte tehnologic, dar uh, ne bucurăm de tot ce ați făcut în comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc! Colegul dumneavoastră bărbat mai are ceva de adăugat? Alors je donne la parole à notre rapporteur. Da cuvântul raportorului. Aveți cuvânt. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság eh, kép... Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezentanta Comisiei Europene a spus că Comisia TRAN de la Parlamentul European era foarte interesată de subiect. Vă promit că așa va fi și pe viitor. Vom continua să urmărim cu atenție subiectul și nu ezitați să ne invitați la toate întâlnirile unde se abordează subiectul unde se vorbește despre ce anume ar putea să aibă o influență asupra acestui domeniu. Mulțumesc colegilor încă o dată pentru cooperare. Accept propunerea domnului vicepreședinte, aveați dreptate. Trebuie să armonizăm cele două rapoarte. Vom modifica formularea, nu e nicio problemă. Încă un lucru pe care doream să-l spun îi invit pe toți raportorii din umbră. Am să vă dau uh, o sticlă de vin uh, uh, din Ungaria, un foarte bun vin, pentru că am muncit extraordinar de bine împreună și sper că mâine nu vor fi probleme de uh, circulație în Bruxelles și că toată lumea va fi prezentă la ora 9 să voteze. Mulțumesc. Sper că raportorii din umbră o să facă cinste și colegilor din sticlele de vin pe care le vor primi după votul de mâine. Deci votăm mâine începând de la orele 9. Eh ben, je suis désolée. Îmi cer scuze. Trebuie să vă spun că e sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, dar ne revedem mâine la orele 9 și pentru coordonator ne revedem peste 20 de minute, da? 20 de minute de pauză. Deci la 16.40, așa, uh, oricum ne revedem mâine la ora 9 cu toți ceilalți.